Η κυρία Πρόεδρος. Doamna bună ziua, dragi colegi, reluăm sesiunea noastră. Primul punct de pe ordinea de zi de astăzi este raportul Gardini. Răspunsul european la dezastre, rolul protecției civile și ale asistenței umanitare. Începem dezbaterea din această dimineață cu raportora noastră, doamna Gardini. Aveți cuvântul 4 minute. Doamna Gardini. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața, doamna comisar. Vreau să mulțumesc cu căldură tuturor celor care au contribuit în săptămânile și lunile trecute la elaborarea documentului pe care îl vom vota astăzi. Am colaborat foarte bine cu toții, am avut o colaborare foarte constructivă. Propunerea pentru rezoluție pe care o vom vota astăzi este rezultatul unui efort de colaborare al tuturor forțelor politice din Parlamentul European. Cred că acest uh, lucru a dus la creșterea sensibilității cu privire la acest fenomen, pentru că trecem printr-o perioadă care este uh, caracterizată de o creștere exponențială a dezastrelor. Numărul de dezastre în, a crescut foarte mult în întreaga lume. În 1975 au avut loc 78 de dezastre. Iar astăzi această cifră a crescut la aproape 400 de astfel de catastrofe pe an. În ultimii 20 de ani, 90 de mii de oameni au murit în dezastre și mai mult de 29 de milioane de oameni au fost afectați. Iar costurile economice se ridică la peste 211 miliarde de euro. Așadar, Doamnă președinte, ne aflăm în fața unui fenomen care este, are proporții atât de mari încât e nevoie de un răspuns consolidat, de un răspuns mai puternic și un răspuns în care trebuie să ne implicăm cu toții. Ne putem aduce aminte cu toții imaginile pe care le-am văzut despre cutremurul din Haiti, inundațiile din Pakistan, dezastrul din Japonia și sigur că nici Europa nu este imună. Am văzut cu toții incendiile și, uh, de asemenea, problemele cauzate de norul de cenușă al vulcanului din Islanda. Așadar, munca pe care am uh, făcut-o aici în Parlamentul European este foarte importantă. Am urmărit două principii de bază în uh, acest document. În primul rând, solidaritatea, care este trecută în Tratatul de la Lisabona și subsidiaritatea. Acestea au fost cele două axe care ne-au orientat. Intervenția Europei a fost întotdeauna generoasă și eficace în trecut. Doamna comisar Georgeva poate să poate să ne spună că într-adevăr așa este. Dar astăzi trebuie să facem un salt înainte. Trebuie să trecem de la răspunsurile ad hoc la la un uh, răspuns coordonat. Trebuie să colectăm date cu privire la resursele care se află în statele membre, astfel încât acestea să poată fi puse la dispoziție cât mai repede. Vreau să subliniez că acest, această schimb, schimbare, acest salt înainte are nevoie de informare, de o mai bună informare, comunicarea informațiilor, de planificare și coordonare în reacția la dezastre. Și aici sistemul GMS și alte sisteme de comunicare pot să joace un rol cheie. De aceea ne îngrijorează faptul că noile tehnologii par să uh, fie să aibă parte de reduceri bugetare în bugetul nostru. Dar dacă ne uităm la ce se întâmplă în Japonia, ne dăm seama cât de important este să avem resursele necesare. Solicităm Comisiei să își prezinte propunerea privind protecția civilă cât mai repede posibil. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim, doamnă Gardini. Acum îi dau cuvântul doamnei comisar, doamna Georgeva. Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt recunoscătoare pentru dezbaterea de astăzi și sunt recunoscătoare doamnei Gardini pentru că a pregătit acest uh, raport. După cum spunea și dânsa, trăim într-o lume în care frecvența și intensitatea dezastrelor uh, sporește. De asemenea, ne confruntăm cu schimbare climatică, urbanizare, creșterea populației uh, și cu uh, terorismul care ne expun unor riscuri mai mari. Am asistat de-a lungul anilor la rolul jucat de Parlament în crearea unui nivel înalt de ambiție pentru a face ca solidaritatea să funcționeze pentru cetățenii europeni și pentru cetățenii lumii. Vreau doar să citez uh, inițiativele luate aici uh, pentru lupta împotriva incendiilor forestiere, pentru uh, crearea um, unor module pilot care implică mai multe țări, precum pilotul, proiectul pilot împotriva inundațiilor, uh, Uh, apoi sporirea capacității și a resurselor uh, folosite uh, în dezastre, elemente care ne-au ajutat și în criza din Libia. Pe lângă aceste nevoi care sporesc, Comisia și-a luat în considerare responsabilitățile la modul cel mai serios și am înaintat o comunicare care acum trebuie să devină o propunere legislativă pentru care mă bazez mult pe sprijinul Parlamentului. Această comunicare se bazează pe patru principii foarte importante. Prim, primul este următorul. Respectarea rolului primordial al statelor membre în a asigura siguranța cetățenilor lor. Prin urmare, ceea ce am înaintat noi reprezintă o abordare de jos în sus, în care aducem la un loc competențele statelor membre pentru o acțiune colectivă folosite atunci când un stat membru sau uh, un stat terț este depășit de vreun dezastru. Trebuie să fim mai buni în a anticipa riscurile pentru ca să putem să luăm măsuri decisive atunci când apar dezastrele. Trebuie sporit rolul Comisiei în a implica uh, statele membre în uh, elaborarea de scenarii legate de dezastre. Trebuie să ne îmbunătățim răspunsul ad hoc pe care îl avem în prezent. Trebuie să existe uh, niște planuri uh, anterioare, niște scenarii uh, predictibile. Trebuie să ne gândim și la moduri în care acțiunea comună ar putea să aducă și economii pentru statele noastre membre. În acest sens, propunerea pe care am gândit-o reprezintă o uh, Um, sporire a bugetului de la 25 la 65 de milioane de euro. Dar cu această sumă generăm un impact mai puternic și în același timp generăm economii pentru statele noastre membre. Și haideți să terminăm cu un aspect critic. Facem asta pentru cetățenii noștri. Peste 90% dintre ei doresc ca noi să acționăm împreună în fața dezastrelor. Noi le datorăm cetățenilor să facem exact asta. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, spune doamnă președinte. Domnul Tăcăș ar trebui să ia acum cuvântul din partea uh, Comisiei AFET, însă dânsul nu se află în sală, prin urmare trecem direct la uh, doamna Strifler din partea Comisiei DEVE. Oui, merci, euh, madame. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte, uh, doamnă comisar, dragi colegi, s-au înmulțit catastrofele naturale majore uh, și există și presiuni bugetare în acest moment. Prin urmare, Uniunea Europeană trebuie să-și consolideze capacitatea de reacție în fața dezastrelor uh, și trebuie să-și folosească mai bine resursele limitate. Au existat mai multe solicitări din partea Parlamentului nostru și, în urma lor, Comisia a înaintat propuneri legislative ambițioase uh, pentru uh, finalul lui 2011 pentru a crea uh, o forță autentică de protecție civilă care ar trebui să consiste într-un angajament al statelor membre, într-o predispoziție voluntară de a pune la dispoziție măsuri de protecție civilă pentru a se putea interveni imediat în operațiunile de ajutorare în caz caz de dezastre majore. Uh, mă bucur că a existat o comunicare recentă a uh, Comisiei pentru cadrul financiar mondial anual 2014-2020, care oferă 65 de milioane de euro instrumentul de protecție civilă și care acordă o importanță sporită uh, pregătirii și um, prevenției dezastrelor. Comisia trebuie să se implice activ pentru a asigura vizibilitatea resurselor și a capacităților folosite pe teren mai ales uh, prin folosirea simbolurilor Uniunii Europene, în paralel uh, cu uh, folosirea unor etichete naționale. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Uh, domnul Stavrakakis acum are uh, cuvântul pentru un minut. Stimați colegi, vă rog să vă respectați timpul de intervenție pentru că avem și o sesiune de vot mai târziu, prin mare nu avem timp de manevre. Domnul Stavrakakis, acum uh, un minut în part, din partea regiei. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. O felicit pe doamna raportor pentru activitatea excelentă și îmi exprim mulțumirea în ceea ce privește faptul că s-a pus accentul pe prevenirea incendiilor forestiere și pe faptul că s-au uh, inclus în raport foarte multe puncte importante pentru mine. Este important ca clauza de uh, solidaritate introdusă în articolul 222 din uh, Lisabon, din tratatul de la Lisabona, să se concentreze asupra consolidării asistenței în termen de protecție civilă și uh, Uh, dați-mi voie să subliniez și rolul și responsabilitatea autorităților uh, regionale și necesitatea de a evalua experiența care a fost câștigată la nivel regional prin programele de cooperare interregională. Și apoi zonele de coastă și zonele montane sunt foarte vulnerabile la dezastre din cauza poziției geografice. Aș vrea ca doamna comisar să analizeze punctul 7 din raport pentru crearea unei politici um, de protecție civilă în uh, Uniunea Europeană. Președintele, mulțumesc. V-ați limitat la timpul de vorbire. Să sperăm că și el ați fac la uh, fel. Domnul sibar. Doamnă președinte, vreau să mulțumesc uh, raportoarei, care cred că a făcut ceva foarte bine, și anume a luat o inițiativă pe care a, a constituit-o într-un mod foarte uh, pertinent, în care a inclus tot ceea ce a dorit Parlamentul European. Și cred că nu ar fi fost corect să încercăm acum să uh, in, facem un raport foarte detaliat. Sunt foarte importante principiile. Știm cu toții că în oricui, oricare dintre noi, oricărui stat membru poate să îi se întâmple să ajungă într-o situație de dezastru natural cu daune foarte mari, cu pierderi de vieți uh, omenești. S-a atras deja atenția asupra creșterii numărului de dezastre. Uh, în ultimii ani și daunele au crescut foarte mult și uh, com- complexitatea societății noastre de asemenea crește. Așadar, consecința logică este ca în Europa să răspundem cu o acțiune consolidată, comună. De aceea cred că Comisia, în uh, propunerea sa, așa cum a spus și doamna comisar, ar trebui să aibă grijă ca, în primul rând, statele membre să își uh, asume responsabilitatea. Deci o abordare de jos în sus. Însă Europa trebuie să aibă un rol de coordonare de sus. Și am o întrebare la dumneavoastră, doamnă comisar. Este competența dumneavoastră pe care o discutăm astăzi aici. Cu toate acestea, Comisia pentru Afaceri Externe solicită ca înalta reprezentantă să își asume un rol mai important și pe mine mă îngrijorează să nu existe aici conflicte de competență în care să nu mai știm exact cine pentru ce uh, anume este responsabil. Cred că de la bun început ar trebui să clarificați acest lucru astfel încât să nu ajungem în duplicări ale eforturilor. Este foarte important ca mijloacele, resursele să fie concentrate, uh, să discutăm deja din faza de pre pregătire pentru a putea acționa cât mai repede atunci când este nevoie. Am fost raportor pentru directiva privind inundațiile și și aici am văzut că dacă suntem bine pregătiți, atunci putem să asigurăm viețile uh, omenești și să evităm și pierderile economice. Doamna comisar, sper că veți reveni cât mai curând cu putință cu o astfel de propunere. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Zeber. Acum, în numele socialiștilor și democraților, domnul Leinen, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, și noi salutăm comunicarea dumneavoastră privind îmbunătățirea protecției uh, civile în Uniunea Europeană. Cetățenii europeni așteaptă să putem să reacționăm rapid și eficient în cazul uh, dezastrelor și să ne ajutăm unii pe alții. În trecut, am uh, văzut adeseori la televizor uh, cum uh, ardeau pădurile în sudul Europei. Oamenii stăteau neputincioși în fața televizorului și se întrebau, dar oare de ce nu îi ajută nimeni din restul Europei? De aceea e foarte important să ajungem la o solidaritate europeană, la o eficacitate a utilizării capacităților pe care le avem, pentru că avem tot ce ne trebuie în Europa. Avem într-adevăr toate facilitățile pentru a Um, reacționa în caz de catastrofe și cred că acest uh, raport este un pas înainte. S-a spus deja, capacitățile naționale nu ar trebui să fie înlocuite de o uh, capacitate centralizată la nivel european, ci avem nevoie de o sinergie. Trebuie să putem să uh, acționăm împreună cât mai repede posibil. Acest lucru este absolut necesar și este urgent necesar. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să gândim tot mai mult preventiv. Uh, trebuie să îmbunătățim uh, comunicarea informațiilor pe care le avem, să nu așteptăm să se întâmple catastrofele și doar apoi să reacționăm. Pentru că putem să facem foarte multe, putem să colectăm date privind uh, potențiale inundații sau secete, de exemplu, după secetă apar uh, incendii. Și m-aș bucura să putem să organizăm uh, ajutorul umanitar nu doar în interiorul Uniunii Europene, ci și în afară. Și sunt de acord cu domnul Zerber, competențele trebuie să fie clar delimitate. Dumneavoastră sunteți responsabili pentru acest domeniu, să nu apară apoi un conflict de competențe cu un alta reprezentantă încât să nu mai știm cine e responsabil. Și în final, cred că această, acest centru care este operațional 24 de ore din 24, 7 zile din 7 trebuie să fie într-adevăr întotdeauna operațional și în zile de sărbătoare și în vacanța de vară și mulțumesc doamne Gardini pentru un raport foarte bun. Vă mulțumim domnule Leinen. Acum în numele în numele ALDE, doamnă Ugias. Per questo voglio ringraziare Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt mulțumită de acest raport și aș dori să îi mulțumesc uh, mai întâi doamnei Gardini, doamnă raportor și raportorilor din umbră pentru cooperarea uh, fructoasă cu privire la acest subiect de actualitate și foarte important. Suntem mulțumiți uh, de echilibrul găsit și de abordarea rațională cu care a fost abordat acest subiect. se ia în considerare subsidiaritatea și principiul uh, uh, unei uh, clauze de solidaritate absolut necesare în cazul unui răspuns împotriva dezastrelor. Avem un sistem de planificare în măsurile noastre de protecție civilă care, bineînțeles, respectă principiul subsidiarității, fără să presupună însă crearea unui organism supranațional care ar înmulți costurile și structurile fără să ofere asistență reală. Aș dori să mă acces pe domenii vulnerabile, precum uh, insulile, insulele, un aspect care se regăsește în raport. Uh, de asemenea, ne interesează aspectele legate de prevenție și răspuns. Considerăm de asemenea că E bine că putem asista la o abordare rațională a colegilor atunci când vorbim de domenii cu risc crescut sau când vorbim despre anumite strategii care vizează, să spunem, incendiile forestiere. Eu mulțumesc, mulțumim foarte mult, spune doamna președinte. Acum, în numele grupului CRE, domnului Farnenski pentru minut și jumătate. Comisar, Szanowni Państwo, dobrze się tym zajmujemy, ponieważ... Stimată doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, este foarte bine că dedicăm atenția acestui uh, subiect pentru că este un uh, fenomen care uh, dovedește o creștere de 500% dacă ne uităm la dimensiunile dezastrelor și la frecvența lor. Nu e vorba doar de Pakistan și de Haiti, e vorba și de cetățenii europeni care cad victime uh, catastrofelor și care uh, suferă pierderi uh, materiale. Este vorba astăzi despre inițiativă extrem de necesară, pentru că trebuie să fim foarte sinceri, statele membre nu pot întotdeauna să facă față acestor probleme. Mă refer și la țara mea, în Polonia, unde guvernul a eșuat. Mă gândesc aici la victimele ultimelor catastrofe naturale. Au fost multe victime, mulți oameni care și-au pierdut, uh, au pierdut totul. Uh, de asemenea, întreprinderile au fost puternic afectate. Și e nevoie pentru acești oameni de ajutor real. Uh, victimele nu așteaptă un ajutor simbolic, ci așteaptă un ajutor real. Aceasta va fi cea mai bună reclamă pentru Forța Europeană de Protecție Civilă. Este foarte important să discutăm despre ajutor nu doar ex post, ci și despre preven prevenire. Vorbim, de exemplu, despre incendii de pădure sau despre inundații, mai ales în uh, Polonia. Am respectat timpul, doamnă președinte. Vă mulțumim, domnule. Acum domnul Tremopulos este următorul pe listă în numele verzilor, dar nu-l văd în sală. Așadar, trecem mai departe la doamna Debrun pentru GUE. Două minute. Mulțumesc, președinte. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Gardini pentru raportul său și mulțumesc pentru uh, o muncă excelentă și mulțumesc în special pentru cooperare și pentru că ne-a preluat sugestiile și amendamentele și le-a inclus în raport. Reducerea dezastrelor este o parte importantă a dezvoltării durabile. Dacă ne planificăm uh, dezvoltarea astfel încât să reducem numărul de dezastre, acest lucru ar putea să salveze foarte multe vieți omenești. Poate de asemenea să reducă și impactul social, economic și de mediu datorat dezastrelor naturale și din ce în ce mai mult devastările legate de dezastrele tehnologice și de mediu. Reacția față de dezastre începe cu pregătirea și solicit Comisiei Europene și statelor membre să investească mai mult în reducerea dezastrelor naturale și să îmbunătățească eficiența reacției în spiritul uh, solidarității. Claritatea, consecvența și coerența sunt principalii piloni pe care să construim un centru de reacție european eficient. Coordonarea este cheie dacă vrem să oferim uh, ajutoare eficiente. Totuși, trebuie să adoptăm și principii umanitare importante, neutralitate, imparțialitate și independență. Trebuie să ne asigurăm că legile umanitare internaționale sunt aplicate. Trebuie să ne asigurăm de asemenea că reacția față de dezastre nu este subordonată uh, problemelor de natură politică. Ajutoarele umanitare europene trebuie să fie oferite indiferent de considerentele politice și trebuie respectate de asemenea principiile umanitare asupra cărora a convenit o lume întreagă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna De Bruin. Următorul vorbitor, domnul De Rossi, din partea grupului EFD. Colegii, anch'io mi unisco al ringraziamento alla Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Mă alătur și eu celorlalți colegi care au lăudat-o și au mulțumit domnului Galini, A făcut o treabă excelentă. Știm cu toții, atunci când are loc un dezastru natural, um, sigur, cea mai bună situație, situația ideală ar fi să prevenim acest dezastru, dar nu putem face acest lucru întotdeauna și atunci trebuie să ne asigurăm că putem să răspundem în modul cel mai rapid și cel mai eficace posibil. Ei bine, Tratatul permite Uniunii Europene să uh, colaboreze în acest domeniu. De aceea este foarte important să uh, creăm un centru de răspuns pentru situații de urgență care să fie operațional tot timpul, 24 de ore din 24. Uh, este foarte important aici solidaritatea europeană. Aceasta trebuie să fie, acesta trebuie să fie principiul pe baza căruia toate statele membre să contribuie la succesul acestui proiect comun. Pentru că uh, suntem cu toții uh, în situația de a avea nevoie de, uh, de intervenție și Sigur, trebuie să ne punem în comun forțele pentru a uh, interveni cât mai eficace și pentru a reduce costurile, mai ales acum în timp de criză. Mulțumesc. Acum, domnul Obermeier, un minut și jumătate din partea membrilor neafiliați. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, este foarte important să creștem eficiența răspunsului la situații de urgență, dar trebuie să și învățăm din ultimele catastrofe și să nu mai utilizăm um, tehnologii riscante, cum sunt tehnologia nucleară sau forajul la adâncime. Trebuie să înlocuim aceste uh, tehnologii pentru a nu mai avea astfel de probleme. Să ne gândim, de exemplu, și la uh, problema uh, scugerilor de nămol din Ungaria Sigur, uh, există și necesitatea de a utiliza anumite uh, tehnologii, dar cred că trebuie respectate niște standarde foarte, foarte stricte. Și e foarte importantă prevenirea și e foarte important ca în toate statele membre să existe uh, resurse de răspuns la situații de urgență. Mă gândesc și la uh, Austria, de exemplu, la Tirolul de Sud, unde există uh, resurse uh, la uh, fața locului și acestea pot să fie puse la dispoziție în mod voluntar la nivel european. Mulțumesc, spune doamna președinte. Domnul Tremopulos uh, a întârziat, dar o să-i dăm totuși cuvântul un minut și jumătate în numele verzilor. 90 de secunde. Dragi colegi, Dați-mi voie să încep prin a-i mulțumi doamnei raportor și colegilor care au contribuit la succesul acestui raport. Este un raport care subliniază nevoia unor măsuri europene uh, antirăspuns, uh, antidezastru care să fie consolidate uh, și care să presupună un grad de solidaritate europeană. Haideți să nu uităm faptul că aceste dezastre devin din ce în ce mai frecvente și din ce în ce mai grave. Prin urmare, noi trebuie să fim tot mai eficienți în ceea ce privește gestionarea dezastrelor la nivel european. Trebuie să ne aducem contribuția la prevenirea și răspunsul în fața dezastrelor. Am putea economisi bani și timp dacă am investi mai mult în prevenție, mai degrabă decât uh, să cheltuim bani uh, ex post. Dacă ne gândim puțin la fenomenul schimbărilor uh, climatice, atunci ne putem da seama de ce aceste dezastre devin din ce în ce mai uh, frecvente. Lupta împotriva schimbării climatice și uh, pentru protejarea resurselor noastre naturale reprezintă o investiție rațională. La fel se întâmplă și cu uh, salvarea vieților românești, care ar duce la salvarea unor bani pe durata crizelor. De aceea, amendamentele noastre vizează exact aceste aspecte. Ideea e că deșeurile nucleare și alte substanțe periculoase uh, ar trebui uh, uh, tratate înainte să cauzeze daune mediului nostru. Dezastre precum cele de la Fukushima n-ar trebui să apară niciodată pe teritoriul european. Mulțumim, domnule Tremopoulos, domnule doamnă președintă. Revenim la uh, lista vorbitorilor uh, și următorul este domnul Schnellhardt pentru două minute. Vielen Dank, Frau Mulțumesc, doamnă președinte. Am, am temut că m-ați și tăiat de pe lista vorbitorilor, dar văd că totuși pot să vorbesc. În primul rând, vreau să mulțumesc raportoarei doamna Gardini, care cred că a elaborat un raport scurt și foarte concis, care subliniază sarcinile pe care le avem de îndeplinit. Dacă citim raportul, ne dăm seama că avem temeiuri juridice pentru organizarea uh, protecției civile și ajutorului umanitar. Și Cred că urmă, ultimele uh, catastrofe au arătat că putem să reacționăm foarte bine. Însă, trăim uh, într-o realitate nouă. Vedem că se întâmplă tot mai multe catastrofe, au loc tot mai multe atentate teroriste și de aceea cred că este foarte bine ca Comisia să vină cu o propunere legislativă. Dar trebuie să nu uităm un lucru care a fost deja subliniat. Statele membre trebuie să fie în centrul atenției. Însă, dacă dorim să înființăm un organism unic la nivel european, acesta nu poate să se nască decât din substanța venind de la statele membre, adică din resursele uh, puse la dispoziție de statele membre, iar coordonarea trebuie să se facă de la nivel uh, european, uh, la de la nivelul Comisiei. Cred că resursele financiare sunt importante, însă cel mai important este să creștem eficiența. Acest lucru este necesar și astfel, dacă creștem eficiența, vom putea chiar să facem reduceri de uh, costuri. Se uh, solicită aici uh, se solicită aici creșterea um, utilizării, uh, creșterea intervențiilor în, uh, în prevenirea catastrofelor. Eu cred că uh, trebuie într-adevăr să facem acest lucru. Mulțumesc! Mulțumim! Acum, următoarea vorbitoare, doamna Estrela. Două minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Discutăm din nou despre dezastre. Mereu și mereu în acest for și pe bună dreptate atunci când ne amintim că dezastrele sunt din ce în ce mai fre- frecvente și au uh, din ce în ce mai devastatoare. Așa încât aș dori să-i urez bun venit uh, uh, doamnei comisar Georgieva și inițiativa dumneei mi se pare extrem de relevantă și eu doresc să o felicit și doamna Gardini. Grupul meu este de acord că analizarea impactului uh, schimbărilor climatice și creșterea numărului uh, de dezastre este extrem de importantă. Trebuie ca politica de prevenire să fie prioritată. Tratatul de la Lisabona introduce niște prevederi care ne permite să avem niște reacții mai puternice față de dezastre și să avem o reacție mai coordonată și mai eficientă. Salutăm, deci, faptul că există o reacție europeană la situațiile de urgență, precum și ideea de a înființa un centru european de uh, reacție la dezastre. Cred de asemenea că ideea de a avea un centru operațional care să, opera, care să fie operațional 24 de, 20, 24 ă, de ore din 24 este extrem de important pentru că asta va ajuta statele membre și vor exista și niște birouri în fiecare stat membru care să opereze tot așa permanent. Ă, mă bucur că doamna raportor a inclus și ă, programele pilot și subliniază importanța unui program pilot referitor la um, rezerve de avioane care să combată incendiile forestiere și succesul acestui proiect trebuie să fie răsplătit prin continuarea sa. Tratatul de la Lisabona introduce de asemenea și o clauză de solidaritate. Solidaritatea este extrem de importantă atunci când vorbim despre reacția noastră față de dezastre. Vrem ca acest lucru să fie subliniat și mai mult în raport și am depus mai multe amendamente în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Estrela, spune doamna președinte. Următorul uh, vorbitor este domnul Panayotov, dar nu este în sală, așa încât trecem direct la domnul Blașac pentru un minut și jumătate. Vă rog. Doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi, știm cu toții că dacă avem o bună capacitate de reacție la un dezastru, putem să, servăm, putem să salvăm foarte multe vieți omenești și să prevenim pierderi uh, materiale foarte mari. Cu toate acestea, prevenirea este cea mai bună soluție, mai ales când este vorba de dezastre cauzate de om, ca cea de la Fukushima sau din Mexic, din Golful Mexic. Putem să ne asigurăm uh, viitorul, siguranța prin prevenire, prin anticipare. E nevoie de uh, E nevoie de asemenea de uh, construirea unei economii mai ecologice. Aceasta va contribui foarte mult la prevenirea dezastrelor. Vreau să mulțumesc raportoarei noastre pentru munca făcută la acest raport foarte important, dar și foarte complex. Pentru că este dificil să găsești orientări comune pentru aceste fenomene care sunt foarte diferite unele de altele și care toate necesită o reacție foarte rapidă. Mulțumesc! Președinta, într-adevăr, așa este. Vă mulțumim. Domnul Blum, acum un minut. Well, I rise, uh, with some humility. Mă ridic în o poziție destul de umilă ca reprezentant al unei țări care a ales drept prim-ministru un scoțian, singurul scoțian din lume care, căruia nu-i pasă câți bani cheltuiește. Deci mă ridic într-o poziție relativ umilă. Totuși, aștept cu interes cu acest simț al umorului britanic pe care nu ne l poate lua nimeni din acest uh, loc care ne-a acordat niște politici de ocupare, uh, de pescuit, uh, de agricultură și așa mai departe. Absolut toate lucrurile pe care le-a făcut acest Parlament au fost un dezastru și acum ne gândim la o reacție față de dezastre, dezastre pe care le creăm noi înșine tocmai aici, în această sală. Deci nu pot să spun că aștept cu interes să văd cum se va dezvolta acest uh, centru. Mă interesează doar ce tâmpenie veți face de data asta. Mulțumesc, domnule Blum. Doamna Grostet, două minute. Merci beaucoup. Madame la... Mulțumesc mult, doamnă președinte. Colega noastră, doamna Gardini, a explicat uh, foarte bine în uh, introducerea la raportul său că aici vorbim despre solidaritate și subsidiaritate. Eu aș adăuga și de eficacitate. S-a spus deja, catastrofele sunt din ce în ce mai numeroase pe teritoriul Uniunii Europene și e important să putem să ne punem în comun uh, eforturile. Până la urmă vorbim despre un raport excelent uh, care a fost elaborat și de Michel Barnier în 2006, un raport în care Michel Barnier ne uh, solicita uh, ca Uniunea Europeană să dispună de mai multe mijloace pentru a crea un fel de unitate europeană de protecție civilă pentru a-și pune în comun mijloacele pentru a reacționa mai repede și mai eficient. Dacă asta ne-ar permite să folosim cele mai bune tehnologie, bine, avem uh, programul Galileo, avem uh, telecomunicațiile, care ne permit de asemenea să avem informații uh, obținute repede, informații necesare pentru a interveni cât se poate de curând. În ceea ce privește telecomunicațiile. Aș dori să spun că interesul uh, de urgență, pentru răspunsul de urgență al europenilor, ar trebui să fie salvarea milioanelor de vieți uh, omenești. Prin mare, e vital să comunicăm bine cu cetățenii noștri pentru a cunoaște mijloacele care le stau la dispoziție. Raportul doamnei Gardini dovedește că putem să schimbăm uh, radical cursul lucrurilor fără să bulversăm structurile existente. Evident, în timp ce veghem la respectarea Uh, subsidiarității, însă punând în comun mijloacele existente, uh, necreând uh, structuri neadecvate care ne costă. Trebuie să existe o coordonare bună din partea Comisiei în ceea ce privește toate aceste mijloace. Doamnă comisar, spuneați că um, așteptați sprijinul nostru, ei bine, puteți conta pe noi. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, doamnă Grostet, spune doamna președinte. Domnul Arsenis acum pentru un minut și jumătate. cadarhina. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna comisar, dați-mi voie să permit să mulțumesc colegilor care au muncit uh, din greu pentru elaborarea acestui raport. Este vorba de un raport care a întrunit un consens foarte larg, mulțumită raportoarei noastre și domnului Stavrakakis, din Comisia pentru Dezvoltare Regională. Este cel de-al doilea raport întocmit uh, în domeniul protecției civile într-o perioadă scurtă de timp. De asemenea, am avut un raport privind protecția pădurilor. Pădurile vor fi un element crucial în lupta împotriva schimbărilor climatice. De aceea este vital să ne pregătim societățile pentru a Uh, face față efectelor schimbărilor climatice, incendiile forestiere, inundațiile, toate aceste fenomene uh, afectează întreaga Europa. Sunt fenomene transfrontaliere care necesită răspunsuri europene. Aș dori să știu dacă vom reuși să mergem mai departe, să nu avem doar un document, ci dacă vom reuși să ajungem chiar la legislație pentru protecția pădurilor. Avem nevoie de asemenea de legislație, preven... legislație preventivă, legislație prin care să prevenim incendiile de pădure. Aceste fenomene extreme necesită răspunsuri flexibile. Autoritățile locale sunt adesea copleșite, de aceea avem nevoie de un răspuns de la nivel european. Președinta, vă mulțumim. Acum domnul Görens, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu există o uh, măsură rapidă de a îmbunătăți capacitatea de reacție a Uniunii Europene. E nevoie de coordonare și de punere în comun. Acestea sunt elementele cheie ale politicii în domeniu. Trebuie să ne axăm pe dezvoltare durabilă și coordonarea și schimbul de informații sunt necesare pentru a uh, evita suprapunerile. Trebuie să folosim exact mijloacele de care dispun statele membre ale Uniunii Europene și să asigurăm efic eficacitatea tuturor acestor măsuri, precum și buna cheltuire a banului public. Există niște obstacole care încă există în calea integrării uh, acestor principii în politica Uniunii Europene. Doamnă uh, Georgeva, ne puteți uh, spune exact uh, care sunt dificultățile cu care încă vă confruntați la nivelul statelor membre atunci când vine vorba de respectarea acestor uh, principii sau în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor la care ne invită să reflectăm tratatul de la Lisabona? Doamna președinte, mulțumim foarte mult. Doamna Gutierrez Cortines, un minut și jumătate. Mulțumesc, señora, señora Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Cred că raportul doamnei Cardini este un raport foarte bun, la care s-au făcut multe eforturi. Totuși, cred că pe lângă prevenire ar trebui să analizăm și ce se întâmplă după dezastre. Una dintre problemele cele mai serioase care au apărut în Haiti sau în Loca, după cel mai recent uh, cutremur, este că după ce s-au salvat viețile, după ce s-a revenit la viața de zi cu zi, orașele trebuie reconstruite și acest lucru poate să dureze ani de zile. Sunt orașe care au fost construite de la, de-a lungul secolelor și acum trebuie să luăm de la început. Deci trebuie să ne asigurăm că știința și tehnologia le stă la dispoziție, pentru că Trebuie să... Nu poți construi oriunde după un cutremur. Trebuie să vezi unde îți permite terenul. Deci este important să profităm de cunoștințele pe care le avem în diverse sectoare. Ne se spune că noile orașe ar trebui să fie orașe inteligente, dar cum poți trece de la un oraș distrus la un oraș inteligent? Uniunea Europeană are mulți cetățeni în această situație și nu le-am coordonat așa cum ar fi trebuit. Asta trebuie să facem, să ne coordonăm eforturile de reconstrucție. Bineînțeles, trebuie să prevenim inundațiile, spre exemplu, dar trebuie să vedem și cum putem să uh, ne ocupăm de râuri, astfel încât acestea să nu mai dea pe din afară. Și Spania a făcut acest lucru. Dar, cum spuneam, trebuie să vorbim și despre ce se întâmplă după dezastre și cred că Europa trebuie să treacă la treabă în această privință. Mulțumesc, doamna Gutierrez. Doamna Hübner, o minut și jumătate. Mulțumesc. Doamnă președinte, vreau în numele grupului meu să mulțumesc doamnei Gardini, care a pregătit un raport foarte bun, care include toate principiile necesare. Capacitatea europeană de a răspunde la situații de urgență trebuie să fie îndreptată către binele cetățenilor. De asemenea, Uniunea Europeană are o responsabilitate și pe scena mondială. Mă gândesc la intervențiile umanitare în țări terțe care ar putea să fie afectate de catastrofe. Propunerea creare, creării unei alianțe europene, unei uh, forțe europene este foarte importantă, însă sper ca statele membre să își mențină autonomia în uh, acest domeniu, pentru că ele trebuie să decidă cum anume își vor folosi resursele disponibile. Sigur că este foarte important ca aceste resurse să poată fi puse în mod voluntar la dispoziție pentru nivelul european în spiritul solidarității. E uh, se spune că e nevoie de un centru european de urgență care să fie operațional 24 uh, de ore din 24. Uh, statele membre au deja astfel de centre, de aceea centrul comun ar putea să fie unul care să unească toate celelalte centre. Sigur că este foarte importantă pregătirea unui uh, plan care să ia în considerare diferențele între tipurile de catastrofe și între tipurile de intervenții necesare. Trebuie de asemenea să fie optimizată și comunicarea în, pentru prevenire. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Deverac. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. În ultimii ani, cum spuneau și antevorbitorii, Uniunea Europeană s-a confruntat cu catastrofe fără precedent. Aș dori să mă refer mai degrabă la explozia uh, ZDF, de unde am uh, um, sărbătorit 10 uh, ani la Toulouse. Raportul doamnei Gardini reprezintă oportunitate reală de a ne manifesta solidaritatea între popoarele noastre. Deja de mai mulți ani, Uniunea Europeană încearcă să transforme într-un program operațional uh, punerea în comun a eforturilor noastre. E important să acționăm împreună și să nu așteptăm să ne lovească o nouă catastrofă pentru a învăța uh, o lecție. Uh, ar trebui să punem uh, la dispoziția tuturor capacitatea noastră materială și financiară pentru a împiedica producerea unor noi drame. Doamna comisar ne spunea adineori că trebuie să anticipăm uh, riscurile. E regretabil faptul că în acest context uh, Comisia Europeană se gândește să se retragă din finanțarea programului de uh, observare prin satelit GME Uh, GMOS, uh, pentru că noi considerăm că acesta este un element uh, important pentru prevenirea și coordonarea acțiunilor în ceea ce privește dezastrele. Comisia ar trebui să-și revizuiască această poziție și să uh, susțină aceste programe care oferă o valoare incontestabilă Uniunii Europene. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Gardini pentru acest raport foarte bun și sper că îl vom uh, adopta. Oricum, el deschide cadea, calea unei solidarități europene uh, pusă în slujba cetățeanului. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă uh, Deverac. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Sunt uh, mai mulți colegi care au solicitat să intervină. Nu pot să dau cuvântul tuturor uh, acestor colegi. Uh, vom primi trei din partea PPE-ului, unul din partea stângii și trei din partea socialiștilor. Domnul Scuria, mai întâi, un minut, vă rog, nu îl depășiți. Un minut. grazie, Presidente. <clears throat> Eh, nel minuto... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte în acest minut aș dori să-i mulțumesc doamnei Gardini pentru un raport excelent. Ea a fost ajutată de instituții și de agențiile europene în domeniile uh, care au fost acoperite de raport. Dar trebuie să mergem un pic mai departe. Trebuie să organizăm protecția civilă la nivel european fără a exista suprapuneri sau discrepanțe. Atunci când vorbim despre rolul Uniunii Europene în multe domenii, acesta este un domeniu în care, într-adevăr, avem nevoie de mai multă Europa. Avem nevoie de uh, reacții coordonate și unice la nivelul întregii Uniunii Europene, pentru că protecția civilă e, depinde de oamenii care se oferă voluntar ca să ajute, depinde de solidaritate,

acum trebuie să fim mai atenți la prevenire, pentru că prevenirea poate să oprească multe dezastre și să diminueze impactul altora. În acest raport am vorbit despre un cadru financiar adecvat pentru prevenire. Am vorbit despre ajutarea ă, protejării pădurilor, a bazinelor hidrografice, am analizat și un sistem compensatoriu minim pentru fermierii afectați de dezastre și sisteme de avertizare timpurie. La un an după aceea, dacă ne uităm, toate acestea încă nu au fost făcute. Și noi nu facem aici decât să vorbim despre cooperare, dar trebuie să nu uităm că trebuie să și facem, trebuie să trecem la fapte. Președinte, vă rog frumos să nu depășiți timpul. Domnul Pașca vážená pani predsedajúca vážená pani komisárka v mojej krajine máme príslovie ktoré hovorí Stimată doamnă președinte, stimată doamnă comisar, noi avem un proverb care spune că ă, tradus ă, ar spune că ă, dezastrele sunt cele care le afectează pe, pe oameni mai mult decât poate natura. Și de aceea este foarte important ca oamenii să fie în ținta eforturilor noastre de uh, ajutor. Și de aceea salutăm inițiativa Comisiei de a crea un centru independent pentru reacția la situații de urgență. Acest centru ar trebui să coordoneze acordarea ajutorului umanitar. E vorba de un organism central care să coordoneze ajutorul material, intervenția umanitară. Acest uh, organism ar putea să crească eficacitatea acestor intervenții. Și cred că dacă ne pregătim bine, atunci putem să reacționăm foarte bine și să uh, scalvăm vieți omenești. Domnul Matula, acum uniunea europeană i cetăenii ei se confruntă cu o cretere a dezastrelor i o accentuare a gravităii acestora. calamităile răspândite în toate statele lumii dovedesc necesitatea consolidării unei fore europene de reacie rapidă în situaii de urgenă. evenimentele care generează dezastre nu pot fi evitate

egy évvel ezelőtt élte át. doamnă președinte. Acum un an a existat o catastrofă industrială și în uh, Ungaria și ne dăm practic seama uh, foarte bine ce înseamnă ajutor uh, european bazat pe voluntariat. E un tip de ajutor care a ajutat foarte mult Ungaria, țara beneficiar. Însă Uh, am uh, putut constata caracterul ad hoc al acestui tip de ajutor. Prin urmare, ideile cuprinse în acest raport uh, sunt excelente, mai ales cea care vizează crearea unui centru european pentru răspuns la dezastre. Aș dori să mulțumesc doamnei comisar și în același timp colegilor prezenți, pentru că e clar că cu toții trebuie să învățăm să pronunțăm numele doamnei comisar la modul uh, corect. Doream să subliniez acest lucru. Cât privește intervențiile autorităților, uh, trebuie să știm exact care ar trebui să fie dimensiunea lor. Să nu uităm tragedia uh, maghiară pe care am suferit-o anul trecut și valoarea sectorului unde aceasta a apărut. Mulțumesc, v-ați depășit timpul de intervenție, domnule Tăbașdi. Doamna Lukacevska, un minut. Pani Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Dat fiind faptul că catastrofele sunt tot mai frecvente, devine tot mai important să reacționăm rapid și coordonat la nivel european, să ne optimizăm uh, utilizarea resurselor pe care le avem la dispoziție pentru a avea pentru a putea să reducem pierderile materiale și cele de vieți omenești. Mă bucur foarte mult că și autoritățile locale și regionale sunt luate în considerare în acest document. Dumneavoastră sunteți în uh, de fapt, autoritățile locale și regionale sunt în prima linie atunci când trebuie combătute Uh, catastrofele sau când trebuie răspuns la ele. De asemenea, este foarte importantă flexibilitatea fondului de solidaritate, pentru că nu se poate întâmpla ca victimele să aștepte săptămâni sau luni sau ani până să primească ajutorul promis. Vreau să mulțumesc raportoare și vreau să-mi exprim speranța ca toate uh, elementele din acest raport să fie puse în aplicare pentru a îmbunătăți răspunsul nostru la situații de urgență. Vă mulțumesc! Spune președinte, domnul Pașcu. is a fact. Multiplicarea uh, dezastrelor afectează uh, întregul sistem și din ce în ce mai mult uh, resursele noastre sunt afectate pentru că toată lumea așteaptă ca UE să reacționeze. Până acum, reacțiile noastre au fost ad hoc și prea birocratice, deci trebuie să reevaluăm sistemul și este important ca acest uh, raport oferă o linie directoare. Trebuie să eliminăm redundanțele și să îmbunătățim eficiența a ceea ceea ce vrem să păstrăm. Vrem să trecem de la reacție la prevenție și să avem scenarii de educație, să avem um, mijloacele necesare care să ne fie puse la dispoziție la comun și să avem posibilități care să permită o mai mare operaționalitate a sistemului. Uh, subsidiaritatea și disponibilitatea de um, mijloace este extrem de importantă. Să nu uităm că sistemul de protecție civilă este în conformitate cu um, politica UE, care subliniază și necesitatea um, intervențiilor armate, care, deși nu e eliminată, nu va fi centrală. Mulțumesc foarte mult. Ultimul vorbitor, domnul Costa. Un minut. a Mulțumesc, uh, președinte. Aș dori să îi mulțumesc doamnei raportor și doamnei comisar spunând că sunt de acord cu o abordare de jos în sus, o abordare europeană și uh, un centru uh, european care să uh, învețe din ceea ce avem uh, ca experiență cu toți în ceea ce privește răspunsul la dezastre. Avem nevoie de cooperare locală și cooperare europeană. Articol 222. Um, numărul 112 este număr unic de urgență în um, uh, Europa. Și uh, mă gândesc că uh, poate e mai bine decât să avem numere diferite pentru urgențe diferite. Trebuie să ne gândim de asemenea la elaborarea de scenarii cu privire la uh, dezastre. Cât privește protecția civilă, trebuie să uh, susținem schimbările um, sociale care au apărut uh, în uh, societățile uh, noastre. Să nu uităm faptul că îmbătrânim, că trăim din ce în ce mai mult în orașe, că din ce în ce mai mulți străini trăiesc în Europa și toate aceste aspecte trebuie luate în considerare. Populația fragilă trebuie protejată. Doamna președinte, mulțumim. Doamna va are cuvântul. Very much for excellent comment. Vă mulțumesc tuturor pentru comentariile și propunerile excelente pentru această propunere legislativă. Am să încerc să-mi grupez răspunsurile. Încep cu ceea ce ar trebui să facă această propunere, și anume să uh, colecteze resursele într-o uh, capacitate europeană de răspuns. Doamna Strifler a menționat acest lucru. De asemenea, doamna Grostet a adresat o întrebare Uh, legată de legătură dintre această acțiune și raportul Barnier. Noi propunem integrarea capabilităților statelor membre. Așadar, E vorba mai degrabă aici de o legătură de, uh, de suprafață cu raportul Barnier. Pentru că în raportul Barnier din care am adoptat 12 propuneri, e bine, acest raport aduce ideea de a integra capabilitățile statelor membre, dar acolo abordarea era una de sus în jos, în timp ce noi ne dorim o abordare de jos în sus. Pot să vă spun cu încredere că am reușit să atragem susținerea statelor membre pentru acest uh, proiect mai ales state membre acolo unde cerințele naționale nu permit delegarea de la nivelul guvernului central-federal, ci de la nivelul autorităților locale sau regionale. Așadar, dorim o capacitate integrată, putem să-i spunem forță de protecție civilă. E vorba de o capacitate care integrează toate activele statelor membre în acest domeniu și nu vom aștepta propunerea legislativă pentru a face progrese. Deja am făcut progrese în integrarea capabilităților statelor membre din punct de vedere practic. Atunci când am preluat eu mandatul, aveam mai puțin de 40 de module înregistrate la nivel european. Și acum, astăzi, pot să vă spun că avem 124 de module naționale înregistrate la nivel european, plus 8 echipe de coordonare. Progresele pe care le facem se referă la nevoile existente. În anul 2010 am activat mecanismul de protecție civilă de 28 de ori. Și ca să aveți uh, un termen de referință, în anii precedenți am uh, activat uh, acest uh, mecanism doar de 2, 3, 4, poate 5 ori, dar în acest an l-am activat deja de 28 de ori, în anul 2010. Dați-mi voie să preiau un punct care a fost menționat de foarte mulți eurodeputați. Domnul Arsenis, domnul Cernețchi, spune doamna comisar, îmi cer scuze dacă nu pronunț bine numele, doamna de Brun și uh, alții. E vorba de importanța prevenirii, pregătirea și prevenirea. Știm cu toții că un euro investit în prevenire aduce 4-5 euro ca și câștig. Cu toate acestea, în Europa și altundeva în lume s-a dovedit că prevenirea este foarte dificilă. Trebuie să recunoaștem cât este de importantă prevenirea. Într-adevăr, eu tocmai m-am întors de la Washington, unde noi în comisie împreună cu Guvernul Japoniei și cu Banca Mondială am preluat inițiativa pentru ca această chestiune a pregătirii și prevenirii să fie o prioritate la nivel mondial. Vom continua să uh, întreprindem măsuri structurate vizând uh, creșterea prevenirii pentru a da un impuls acestui domeniu și ne vom întoarce cu propuneri legislative în acest domeniu pe măsură ce avansăm în uh, gândirea noastră operațională. Sigur că și pădurile joacă un rol foarte important în uh, măsurile noastre de prevenire. Ele au un rol important în prevenirea inundațiilor, Uh, în pregătirea pentru incendii, de asemenea sunt foarte importante în întregul sistem ecologic și pentru cetățeni, pentru zonele rurale. Deci, domnule Arsenis, veți vedea că pădurile vor fi o parte importantă a activității noastre de prevenire. Dar activitatea de pregătire presupune și formarea. Și aici Comisia și-a asumat deja rolul. Vinerea trecută am fost în Polonia, am participat la uh, un exercițiu de pregătire numit Carpatex, la care au participat uh, forțe din cinci țări și pot să vă spun că uh, punerea în comun a forțelor este foarte importantă pentru salvarea vieților omenești și noi de la Comisie suntem dedicați să facem eforturi în acest sens. Domnul Leiner și domnul Zeber m-au întrebat cum ne coordonăm uh, cu eu și cu un alta reprezentantă. Și pot să vă dau uh, o veste foarte pozitivă. Pe baza uh, practicilor în situații de criză am făcut progrese foarte importante în aranjamentele instituționale și acum există o claritate mult mai bună cu privire la responsabilități în interiorul Europei, înalta reprezentantă nu are nici un rol. Două treimi din cazurile de activare a mecanismului de protecție civilă au avut loc în interiorul Europei și a, aici este vorba de acțiune internă. În exteriorul teritoriului european, noi reacționăm ca prim uh, intervenient, suntem primii care intervenim cu ajutor umanitar. Doamna um, înalt reprezentant are rolul de coordonare atunci când e nevoie de intervenții umanitare, dânsa preia coordonarea. Acestea sunt, de fapt, și bunele practici din statele membre. Protecția civilă este coordonată um, de către statele membre care au propriile centre de coordonare și a, acțiunile politice din exterior a, sunt a, coordonate de către um, Ministerul de Externe. Cei care ați văzut modul în care președintele Obama a răspuns inundațiilor, e bine, a făcut-o de la FEMA, de la Centrul de Protecție Civilă din Statele Unite. Dar, dacă v-ați uitat la televizor în cazul Bin Laden, era în um, în sala de uh, situații de urgență de la Casa Albă. Deci, avem roluri separate, eu și cu uh, înalta reprezentantă, și trebuie să ne coordonăm, dar putem să definim foarte bine coordonarea în funcție de specificitatea situației. Care sunt obstacolele cu care încă ne confruntăm din partea statelor membre? Chestiunea critică este să le asigurăm pe statele membre că luăm în considerare diferențele legislative ale fiecarei țări. Trebuie să respectăm modul în care protecția civilă este uh, reglementată în fiecare stat membru și să le asigurăm că respectăm um, competențele în dezastre naturale unde uh, Uniunea Europeană nu are niciun rol, dacă țara poate să facă față situației singură, nu vom interveni, desigur. Și statele membre care au uh, probleme bugetare doresc să se asigure că vom lua în considerare și eficiența costurilor și pot să vă dau cuvântul. Eu sunt foarte prudentă din punctul acesta de vedere. Ne vom asigura că fiecare euro plătit de contribuabil este cheltuit în cel mai uh, eficace mod posibil la nivelul comunitar, acolo unde e nevoie de intervenție comunitară, sau la nivelul național, acolo unde intervenția națională este potrivită. De asemenea, am fost întrebată cum facem față situației de după dezastre. E o întrebare critică. Trebuie să se creeze legătura între Uh, intervenție și activitatea de reabilitare, să ne asigurăm că asistența de dezvoltare, inclusiv capabilitățile tehnice din partea Uniunii Europene, sunt puse la dispoziția țărilor afectate de dezastre. Am întreprins deja măsuri în acest sens pentru a îmbunătăți evaluarea riscurilor post-dezastre, pentru a ne asigura că contribuția europeană este bine coordonată pentru dezvoltarea țării, dar sunt de acord că acesta este un domeniu unde mai trebuie să facem eforturi și împreună cu domnul comisar Pibalx am uh, fixat această prioritate pentru cooperarea noastră. Sunt de acord cu doamna De Brân. Trebuie să respectăm principiile neutralității, imparțialității și independenței atunci când oferim asistență umanitară, inclusiv uh, asistența pentru protecție civilă în satele în curs de dezvoltare, mai ales în zonele care sunt afectate nu doar de dezastre, ci și de conflicte. Aici trebuie întotdeauna să respectăm aceste principii. Sunt recunoscătoare, doamne Ashton, pentru că susține acest principiu al neutralității și independenței în intervențiile umanitare. Mai mulți vorbitori, inclusiv doamna Dăncilă, îmi cer scuze, spune doamna Georgeva, îmi cer scuze dacă nu v-am pronunțat bine numele, au subliniat Fondul de Solidaritate. Împreună cu domnul comisar Han facem eforturi pentru a face o propunere de redefinire a Fondului de Solidaritate, astfel încât acesta să poată fi uh, lansat imediat printr-un aranjament de prefinanțare în cazul țărilor afectate de dezastre. Anul trecut m-am confruntat uh, cu o situație foarte neplăcută atunci când uh, au avut loc inundații în Moldova și în România. În Moldova am putut să oferim asistență umanitară peste noapte, în România nu am putut să o facem. Și de aceea susțin foarte ferm uh, exprimarea solidarității în momentul în care oamenii au nevoie de ea, atunci când are loc un dezastru. În ceea ce privește sistemul GMSS, GMS este un proiect pilot care se află pe lista de priorități uh, în programul de lucru al Comisiei. Așadar, proiectul pilot este acum încheiat, însă Comisia dorește să susțină proiectul GMS financiar și în următoarele perspective financiare și sigur că ne bazăm pe Parlament pentru a susține această propunere a noastră. Și nu în ultimul rând, rezerva pentru combaterea incendiilor fore forestiere este un proiect pilot care, din păcate, s-a încheiat, nu mai poate fi prelungit. Însă, îl vom include în propunerile legislative și pentru că spuneam că avem dificultăți cu statele membre, există anumite state membre care nu susțin acest program. Deci avem nevoie de susținerea dumneavoastră în Parlament, pentru că am văzut foarte bine în anii în care s-a derulat acest proiect că este unul foarte benefic, dar trebuie să convingem încă statele membre că acest aranjament de finanțare trebuie să fie uh, continuat. Îmi cer scuze că am vorbit atât de mult, dar au fost uh, foarte multe intervenții și întrebări foarte bune și n-am vrut să uh, sar peste niciuna dintre ele. Mulțumim, doamnă comisar. Acum, uh, doamna raportor uh, Gardini, aveți doar un minut, doamnă, pentru că ați folosit mai mult timp în uh, declarația dumneavoastră introductivă, deci un minut final pentru a încheia dezbaterea. Da, e adevărat, doamnă președinte, oricum nu intenționam să vorbesc prea mult la sfârșit. Nu prea mai am ce să adaug. Suntem conștienți că avem șansa să fim ambițioși aici, să oferim mai multă Europa cetățenilor noștri, o Europa pe care adesea ei o percep ca fiind departe de ei. Aici avem o șansă reală pentru ca cetățenii noștri să simtă că Europa stă um, cot la cot cu ei. Această idee cu numărul unic de urgență 112 și articolul 23 din tratat care spune că ar trebui să-i facem pe uh, cetățenii europeni conștienți de faptul că dacă se află într-un stat uh, terț, uh, atunci solicitările lor vor primi răspuns din partea Uniunii Europene, totuși. Mulțumesc, doamnă președinte. Dezbaterea s-a încheiat. Votul va avea loc astăzi la ora 12:30. Conform ordinii de zi, trecem acum la raportul domnului Caspari. E vorba de noua politică comercială pentru